Friends, we want to listen also to... Dragi colegi, vrem cu toții să asistăm și la intervenția primului ministru canadian, ceea ce înseamnă că intervalul orar pe care îl avem trebuie utilizat cu maximă eficacitate. Întâi, bun venit, vă mulțumesc uh, pentru prezența la ședința noastră. Știți că am avut un calendar foarte uh, limitat pentru a discuta detașarea lucrătorilor și pentru acest motiv am inserat această ședință suplimentară, mm, astfel încât raportorii, uh, colegii membri ai Comisiei să se poată exprima uh, îndeajuns pe această temă a detașării lucrătorilor. Avem disponibile 20 de limbi, cu excepția finlandezei, maltezei și irlandezei. În rest, toate limbile sunt reprezentate și beneficiază de interpretare. Acestea fiind spuse, am să încep prin a da cuvântul, a da cuvântul raportorilor. Fiecare are 4 minute și decideți cine va începe. Începe doamna Moran Chartier, apoi doamna de Iungherius, patru minute fiecare și apoi câte domnte pentru fiecare coleg ce intervine. Doamna Chartier, mulțumesc, doamnă președinte, de a ne de a ne fi acordat patru minute, însă ce mă privește, nu am să-mi epuizez cele patru minute, pentru că ultima dată, dacă vă amintiți, eu am prezentat uh, raportul, deci această ședință trebuie consacrată integral colegilor din diferitele grupuri politice pentru ca ei să se poată exprima pe punctele pe care noi le estimăm fundamentale în această directivă. Am să reiterez doar importanța acestui text pentru toate grupurile politice. Un text foarte important pentru Europa, un text important pentru a pune temeiul unei Europe sociale. Iată dezbaterea pe care trebuie să ne concentrăm astăzi și în special pe punctele importante în ce privește remunerarea, durata, de temeiul juridic, agențiile de interim și de detașare în cascadă. Iată uh, problemele spinoase și aștept cu mare interes opiniile colegilor mei pe aceste teme. Vă mulțumesc, doamnă președinte. La fel din partea mea, nu am nevoie de foarte mult timp, vreau doar să mulțumesc colegilor pentru că au venit astăzi. Știu că E un moment extraordinar să avem astfel de ședință a Comisiei Ample, dar fiindcă nu ne-a rămas suficient timp data trecută eh, și am avut o dezbatere bună, o dezbatere deschisă pe tema care ne preocupă, detașarea lucrătorilor, eu cred că este important ca în această dimineață să utilizăm timpul pe care avem la dispoziție pentru a vedea care sunt opiniile Uh, diverselor grupuri politice din acest Parlament. Încercăm să obținem un raport cât mai echilibrat, care să poată obține o majoritate la votul din comisie, mai întâi, dar apoi și în plenară. Și cred că a venit timpul să ascultăm absolut toate vocile exprimându-se pe această temă. Din punctul meu de vedere, vă mulțumesc că sunteți prezenți și haideți să-i dăm drumul. Mulțumesc, până președinte. Este prezent domnul Hoc din partea grupului ALDE, uh, grupului ECR? Nu. Atunci, doamna Javalova. numele grupului ALDE are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Două minute atrage atenția președinte. Mulțumesc. Am analizat raportul și vreau să mulțumesc foarte mult celor două co-raportoare pentru că mi se pare un compromis foarte bun cel pe care l-au obținut. Sigur că mm, nu e un secret că nu sunt cel mai mare fan al propunerii comisiei și raportoarele lasă anumite părți nemodificate. Sunt convinsă însă că revizuirea propusă nu era necesară pentru că uh, încă lucrurile sunt pe rol de directiva de implementare. Cred însă în libera circulație a persoanelor și serviciilor și e una din uh, valorile fundamentale ale Uniunii. Consider că diversitatea în Europa e o precondiție a competitivității UE și trebuie să spun că în acest an am învățat să ascult. Am învățat să ascult uh, celelalte opinii, opinia publică, Uh, din, tocmai din țările care solicitau această revizuire și încep încet să înțeleg toate neliniștile care vin din astfel de țări. Însă ce solicit? Uh, cer același lucru, aceeași ascultare și din partea celorlalți să fie ascultate și țările care găsesc această propunere preocupantă. Vom introduce amendamente care va facilita mobilitatea serviciilor transfrontaliere și uh, va ameliora funcționarea pieței interne. Textul trebuie să fie uh, de înțeles tuturor celor care trebuie să aplice uh, această propunere și o problemă ar fi aplicarea la toate sectoarele. Eu încă sunt preocupată de faptul că toate sectoarele ar putea fi guvernate de aceeași propunere, fie că e vorba de transport sau transferuri intercorporatiste. În al doilea rând, pentru mine nu este clară definiția remunerării. Această lipsă de claritate e probabil una din problemele principale a Uh, textului, încă așteptăm explicații din partea Comisiei. Și am să solicit transparență, pentru că toate elementele ce constituie uh, fluturașul de salar trebuie să fie clare și transparente. În al treilea rând, regula celor 24 de luni. Eu nu sunt convinsă că aceasta va rezolva problema pe care noi dorim să o abordăm. Iată cele trei uh, elemente foarte concrete despre care mi-aș dori să vorbim mai mult și aștept cu interes amendamentele ca să lucrăm pe marginea acestora și sigur vă vom ține la curent. Two minutes uh, to Rina Ronia Rina Ronia pentru GUE două minute. Uh, først og fremmest vil jeg gerne Doresc întâi de toate să uh, felicit uh, pe cele două raportoare, să le urez succes în continuare. Am lucrat foarte bine până acum, am avut o serie întreagă de întâlniri și ne-am întâlnit și cu actori, uh, încercând să ascultăm punctul acestora de vedere. Când privesc acum raportul, dau seama că a fost extrem de interesant să avem astfel de opinii diverse și eu sper să putem găsi compromisuri. Acum, care sunt prioritățile cele mai importante pentru noi în cele ce urmează în acest proces? Firește, întâi trebuie definit uh, corect remunerarea. Statul membru e cel care are dreptul să poată defini acest concept. Mă bucur atunci când putem uh, extinde uh, discuția în marginea contractelor colective, așa încât să ajungem în sfârșit la o remunerare egală pentru o muncă egală, prin convenții fie locale, fie sectoriale. În ce privește durata, ei bine, mi-aș dori să fie o durată temporară și propunerea GUE-NGL este aceea de a reduce încă și mai mult uh, acea limită de 24 de luni. Noi ne-am dorit 6 luni pentru a sublinia că detașarea este o măsură temporară. În fine, ați preluat uh, această idee deja uh, și cred că suntem cu toții de acord să subliniem cât de important este ca uh, să fie inclus capitolul social. E o directivă minimală. Statele membre, firește, pot să meargă mult mai departe dacă o doresc. Deci și uh, în acest punct trebuie să fim foarte clari, așa încât Consiliul să nu revină asupra acestor aspecte care țin până la urmă de temeiul juridic. Sigur, vom introduce o serie de amendamente, dar cred că dialogul a fost foarte constructiv și e un lucru cât se poate de bun. Mulțumesc. Teddy Reinke de la Verzi acum. Thank you very much, Madam also my... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu cu raportoarelor și celorlalți raportori din umbră pentru Uh, timpul foarte interesant pe care l-am petrecut împreună. Eu vreau să fac două observații generale înainte de a intra în subiectele pe care ne vom concentra noi în amendamentele noastre. 1. Există mai multe persoane care uh, doresc să scape cu totul de această directivă, uh, susținând că asta ar ameliora situația lucrătorilor din Europa. Or, vreau să vă spun că este un nonsens, e o prostie. Dacă dăm la o parte directiva, ce se va întâmpla e că va eh, exista o cursă către cele mai joase uh, salarii și măsuri pentru lucrători. Trebuie să fim cinstiți dacă uh, scăpăm de această directivă, va fi încă și mai puțină reglementare și o situație mult mai uh, proastă. Ar însemna ieșirea din piața unică și aceasta nu e viabil pentru lucrătorii europeni. Adesea în dezbatere uh, se pune revizuirea acestei directive um, în paralel cu punerea în aplicare a uh, directivei de implementare. Ori, aceste două directive nu trebuie puse în paralel sau uh, puse în contradictoriu, pentru că statele membre trebuie să uh, pună în aplicare cât mai repede directiva implementării și trebuie să reacționeze cât mai rapid. Dar în același timp, vedem care sunt problemele de acolo, ce provin din această directivă cu detașarea lucrătorilor și iată de ce trebuie să o revizuim. Cred că foarte mulți dintre noi, majoritatea covârșitoare, spun că trebuie prezervate principiile de libertate a mișcării și a serviciilor, dar trebuie să ne întrebăm dacă nu avem uh, un nivel egal între statele membre, într-adevăr, vom merge către cele mai joase standarde și tocmai de aceea trebuie revizuită directiva pentru a crea uh, o bază egală pentru uh, competiție. Un punct esențial pentru noi este temeiul juridic. Acum, ce se vede arată o uh, liberalizare a serviciilor mai degrabă decât uh, protecția lucrătorilor. Noi am dori să schimbăm acest lucru dacă îmi preteți încă 10 secunde. Apoi, sigur, acordurile colective care vor extinderea de aplicare a directivei și la cele mai reprezentative acorduri colective. Sigur, poate că nu e cazul să, să intrăm în aspecte tehnice, dar uh, în niciun caz nu trebuie să o evităm din cauza uh, aspectelor tehnice. Vă mulțumesc foarte mult. Laura Egea pentru FDD este absentă. Atunci, domnul Hoc este acum prezent din partea grupului ALDE. Vă rog, domn ECR, două minute. I'm uh, very glad that we are having... Mulțumesc. Mă bucur că avem astăzi acest schimb de opinii. Cred că înainte să ne depunem amendamentele și să începem uh, dezbaterea detaliată pe această propunere, e important să, ca noi, fiind uh, decidenți politici, să înțelegem foarte clar problemele despre care discutăm. În primul rând, după cum am mai spus de multe ori, ar trebui să nu divizăm Europa între Est și Vest. Nu despre asta ar trebui să fie vorba în această propunere. Cred că trebuie să încercăm să identificăm care sunt principalele îngrijorări și să încercăm să găsim niște soluții pragmatice fezabile pentru lucrătorii și pentru întreprinderile din statele membre. I-aș îndemna pe colegi să evite utilizarea acestei propuneri ca mijloc de a combate exploatarea lucrătorilor în general, pentru că această propunere se referă la detașarea lucrătorilor și trebuie să funcționeze în cazul acestora și pentru întreprinderile care detașează. Sunt de acord că lacunele trebuie să fie înlăturate ca să nu se mai permită postările, eh, detașările fictive, dar trebuie să nu încercăm să rezolvăm problema mai mare a exploatării lucrătorilor cu această directivă. Nu vreau să intru în foarte multe detalii azi, dar există un element eh, important la care aș vrea să mă refer. Atunci când vorbim despre transferurile în cadrul aceleiași întreprinderi și la lucrătorii detașați, e important să recunoaștem că nu ne referim doar la lucrătorii din construcții, ne referim în același uh, timp și la tinerii absolvenți și la profesioniști în domenii tehnice care se mișcă dintr-un stat în altul lucrând pentru aceeași companie. Și în încheiere, cred că trebuie să fie foarte clar și foarte important pentru noi să analizăm uh, consecințele practice pe care le va avea propunerea noastră asupra lucrătorilor și a întreprinderilor, să avem o propunere bună, fezabilă. Încă o dată vreau să mulțumesc doamnelor raportor pentru munca lor și pentru cooperarea excelentă de până acum și aștept cu plăcere să colaborăm și în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hoc! Ați reprezentat ECR-ul și nimeni nu va mai primi timpul suplimentar pe care l-ați primit dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul domnului Marta, ENF. Două minute. Două minute. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că ne scuzăm și uh, o scuzăm pe Elisabeth Morin-Chartier și, și pe Agnès, care tot așa au lucrat foarte bine, pentru că să-ți dai Uh, cu părerea în două minute este o rușine și este un adevărat afront la adresa acestor două doamne care s-au străduit să lucreze timp de șase luni pe acest raport în condițiile în care dumneavoastră, doamnă președinte, sunteți vinovată că nu stăpâniți timpul de lucru și din cauza dumneavoastră s-a uh, și amânat dezbaterea. Deci vreau ca cu toții să ne scuzăm față de cele două doamne raportor, pentru că este pur și simplu rușinos să se întâmple așa ceva pe un astfel de subiect. Acum, poziția noastră. V-ați folosit primul uh, minut și pentru că v-ați, plâns. Doamnă președinte, o să uh, vorbesc cât o să trebuiască să vorbesc și m-am săturat de aroganța dumneavoastră și mă gândesc la coraportoare. Zâmbiți frumos, dar să știți că nu mi se pare acceptabil ceea ce se întâmplă. Domnul Caza. Madam Chair. Intervenție din sală fără microfon. Doamnă președinte, această aroganță, eu nu pot să o accept din partea unui coleg. Am fost cu toții de acord că toată lumea va primi același timp și acum fie că reprezinți EPP-ul, ECR-ul, ALDE sau ENF-ul, ar trebui să fie să fi tratat în același fel. Deci, domnule Dominic Marta, vă rog să încetați și să ne spuneți întrebarea dumneavoastră. Uh, no, you have used your speaking time, Mr. Martin. Domnule Martin, v-ați folosit timpul de intervenție. Trecem la raportorul pentru aviz din partea Comisiei Jurii, Jean-Marie Cavada. Ca de obicei, ă, sunteți ă, într-o situație pur și simplu rușinoasă, care nu vă aduce decât de servicii. Mi se pare o rușine și o să transmite peste tot această opinie. Și, domnule Caza, aveți un tupeu nemărginit. S-a terminat. Domnule Caza, nu ne mai face să pierdem timpul. Nu. Reprezint milioane de alegători. Lor le pierdem timpul inutil și asta este cât se poate de rușinos. Da, o să fie filmat, o să fie difuzat peste tot. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. I will now give the floor. Yes, please, please. Uh, that is da, vreau să, să, să consemneze faptul că antevorbitorul domnului Marta nu a reprezentat poziția ALDE, nu a vorbit în numele ALDE. Dumneavoastră ați creat confuzie spunând că este membrul, membru ALDE. Vreau să subliniez acest lucru. No, she said before it was ALDE. I corrected that, but uh, thank you for... Președinta, da, m-am corectat, dar mulțumesc pentru observații. Și acum am să dau cuvântul domnului Roland, care a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Merci, president. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în acest dosar, cu mai multe probleme, ca să le rezolvăm, trebuie să ne întoarcem la conceptul de detașare. Ce înseamnă această detașare a lucrătorilor? Ceva ce permite unor firme care au activitate deci unor firme, întreprinderi care au activitate într-o țară anume, să detașeze pentru o anumită perioadă temporară acești lucrători în altă țară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că problema principală este legată de practici care nu corespund acestei uh, logici, mai ales uh, uh, întreprinderile care dau contracte interimare contractele scurte uh, în cascadă și uh, acei falși independenți. Deci nu trebuie să permitem un sistem care să permită o concurență între salariați uh, numai pe baza costurilor salariale. Și dacă avem această filozofie comună, putem să înțelegem ce trebuie să cuprinde raportul și ce nu este atât de important. Al doilea aspect, ideea sau conceptul de remunerație. Trebuie ca lumea să înțeleagă și să se înțeleagă toate ideile și să se respecte condițiile de viață și de muncă ale lucrătorilor detașați. Exemplu, în țara mea avem niște lucrători detașați și angajatorul trebuie să asigure, după caz, cazarea sau să le dea Uh, uh, o indemnizație de cazare, dar nu să-i pună într-un container de șantier. Asta nu este cazare decentă. Mulțumesc. Oui, et vous êtes un brave représentant d'extrême droite, monsieur Martin. Domnule Martin, sunteți un uh, reprezentant al extremei drepte și un anti-european. Mă bucur că pot să vă combat. Domnule Martin, dacă vreți să ne bătem, să o facem în afara sălii. Domnul Emilian Pavel are cuvântul acum. Aveți cuvântul. I will read my... Um, thank you, Mr. Martin. So, uh, dear colleagues, all of us in this house are fighting... Dragi colegi, cu toții luptăm aici pentru mai bune condiții de lucru pentru lucrătorii noștri de oriunde vin ei și oriunde se duc ei pentru a munci. Trebuie să se respecte uh, mobilitatea lucrătorilor peste tot în Europa, a lucrătorilor, a bunurilor, serviciilor, dar nu trebuie să ne dăm cu stângul în dreptul, să reglementăm prea mult, cu prea multă birocrație pentru cei care doresc să facă acest lucru. Nu aș dori să uh, îi împingem pe cei care sunt mobili către o economie gri. Nu înseamnă că lucrătorii detașați trebuie să devină uh, Um, neapărat lucrători permanenți în altă țară pentru a-și hrăni copiii de acasă. Vreau mobilitatea lucrătorilor, serviciilor, dar să nu se impună bariere suplimentare și obstacole, așa cum se întâmplă în zona Schengen, de pildă. Avem deja o directivă de punere în aplicare și, după părerea mea, această nouă directivă nu își va atinge obiectivele scontate și nu va fi în beneficiul decât a foarte, foarte puțin persoane. Și este clar că nu trebuie să încurajăm pe cei uh, care vor să fie mobili și care ajung să trăiască pe stradă. Există o serie de reglementări care trebuie să fie puse în aplicare. Există o serie de urgențe, bineînțeles, și având în vedere uh, alegerile și scadențele politice de anul acesta, este foarte clar că nu trebuie să permitem traficul de ființe umane și alte practici deviante, cum ar fi acei lucrători independenți falși. Ar trebui ca aceste decizii să fie bazate pe fapte și nu să fie luate alt uh, gen de decizii. Trebuie o protecție pentru milioane și milioane de cetățeni care sunt pradă abuzului, umilințelor și unui viitor întunecat. În uh, aceste condiții, știți că există niște uh, uh, acuzații aduse lucrătorilor din țările mai puțin dezvoltate către cele mai dezvoltate, se aduce acuzația că și lucrători detașați participă la dumpingul social. Vreau să spun că foarte multe state membre mai bogate investesc în cele mai sărace tocmai pentru că și-au dat seama că au niște costuri avantaje salariale. Nu ne-am dorit, bineînțeles, cu toții, ca, ne-am dorit, bineînțeles, ca toți lucrătorii să fie mai bine plătiți în țara lor. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, celem tej dyrektywy naszego działania tutaj jest ochrona... Mulțumesc foarte mult! Această directivă are ca scop protecția lucrătorilor, a drepturilor lor pentru a spori transparența și pentru a ușura viața și acelor firme care detașează lucrătorii după câte am înțeles din studiile efectuate, nu îmbunătățim prin această directivă viața lucrătorilor, din potrivă și nici a firmelor uh, le îngreunăm uh, existența. Foarte multe uh, firme mici se plâng de aceste perspective și atunci probabil că marile firme și întreprinderi uh, occidentale vor avea de câștigat de pe urma acestor prevederi, mult mai puțin firmele mai mici. În domeniul transporturilor, de pildă, aici avem un domeniu care nu este uh, reglementat prin această directivă și vă atrag atenția asupra faptului că uh, 90% din sectorul transporturilor este, de fapt, uh, constituit din micro-întreprinderi și firme care nu pot să, sprij- să suporte o sarcină administrativă care le va fi impusă în virtutea acestei directive. Aceste firme mici și companii mici nu pot pur și simplu să facă față acestor provocări pentru că ei nu cunosc uh, legislația diferitelor țări, uh, Uh, în uh, detaliu um, țări pe care le tranzitează șoferii lor, uh, nu cunosc limba respectivă și așa mai departe. În Polonia avem niște experiențe în acest sens. Pot să vă dau și exemple. De pildă, un șofer trebuie să conducă camionul său timp de 9 zile. Uh, și diferența de salariu este de 1000 de euro în funcție de țara pe care el o tranzitează. Tot felul de probleme apar astfel și nu ne gândim la ele. Din potrivă, trebuie să le identificăm, să le rezolvăm și o să transmit și amendamente în acest sens. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, deja această dimineață este una foarte interesantă și mă bucur să pot să mă întorc în țările de jos și să explic încă o dată că întotdeauna colegii noștri de la ENF uh, sunt mai mult interesați să strige și să uh, Um, deranjeze dezbaterea decât să uh, lucreze. Și văd că se manifestă această, acest fenomen și în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. E clar că vorbim aici despre libera circulație a serviciilor, aici nu despre libera circulație a lucrătorilor. Eu sunt 100% în favoarea liberei circulații a lucrătorilor. Orice lucrător din orice țară din Europa este liber să meargă în orice altă țară din Europa și trebuie să lucreze la, la același standarde ca și lucrătorii locali. Dar în detașare vedem că se folosește acest instrument pentru a presta servicii în afara acestui concept. Asta e o problemă și trebuie să facem ceva și trebuie să spunem că detașarea are o durată limitată, dar nu specificăm niciodată care este această perioadă limitată. Cred că trebuie să o specificăm. Noi, politicienii, ar trebui să spunem care considerăm că ar fi termenul uh, adecvat pentru detașare în anumite sectoare poate că există o nevoie mai mare de a limita durata detașării decât în altele și ar trebui să găsim maniere inovatoare de a adapta lucrurile. Și sunt uh, de acord cu Elizabeth și cu Agnes cu privire la modul în care ar trebui să abordăm remunerarea. Cred că este absolut inacceptabil în acest moment că avem clădiri în Europa unde lucrătorii detașați lucrează alături de cei locali și uh, ei trebuie să facă munca uh, dificilă, dar nu primesc niciun fel de indemnizații pentru uh, muncă uh, grea, pentru uh, ore suplimentare. Uh, deși lucrează în exact aceleași condiții ca și colegilor locali. Sunt de acord și cu doamna Baiova, trebuie să fim transparenți și trebuie să ne asigurăm că, indiferent ce decidem în acest moment cu privire la detașarea lucrătorilor, nu va ajunge din nou la Curtea Europeană de Justiție uh, peste vreo 5 ani, pentru că și lucrătorii și companiile trebuie să știe la ce să se aștepte. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șodrova. Yes, please. I didn't see you. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumim, mulțumesc, doamnă președinte. Colegele Moran Chartier și Ongherus n-au avut o sarcină ușoară, ele trebuiau să îmbunătățească uh, propunerea comisiei care a fost uh, prezentată uh, cumva premat, în mod prematur în raport cu punerea în aplicare a directivei de aplicare. În orice caz, uh, Uh, apreciez îmbunătățirile uh, care vizează temeiul juridic în raport cu protecția uh, lucrătorilor. Asta este foarte bine, însă cred că ne revine răspunderea de de a pregăti uh, raportul comisiei, ceva care trebuie să fie acceptabil și și bineînțeles, trebuie să răspundem acelor obiecțiuni ridicate de cele 11 state membre prin parlamentelor naționale. Aș dori, așadar, să propun mai multe lucruri. În primul rând, aș dori să excludem uh, sectorul transporturilor din această directivă, pentru că este vorba de un sector aparte care merită o legislație sectorială specifică, așadar. Uh, și Comisia și uh, colegele raportoare uh, și alte persoane subliniază caracterul aparte al acestui sector. Doamna Costosca, pe bună dreptate, a, sprijini, a, a vorbit despre acest caracter uh, specific și aș dori să avem un regim dual pentru o detașare de mai uh, puțin de șase luni ar trebui să avem sistemul actual, iar peste șase luni să mergem pe calea deschisă de comisie și pe raportori. De privește remunerarea, ă, asta va fi ceva pozitiv ă, și pentru salariați, lucrători și pentru firme care nu vor fi copleșite de povara administrativă. Eu sper că vom găsi până la urmă o bună soluție în acest sens. Vă mulțumesc! Thank you, Jutta Steinruck. Mulțumesc, Jutta Steinruck. Mulțumesc uh, raportoarelor și eu. În una dintre ultimele reuniuni uh, pe care le-am avut, uh, colegele și-au putut prezenta în detaliu raportul și colegii care au fost prezenți au putut să discute în detaliu situația și acum continuăm dezbaterea. Eu cred că ar trebui să discutăm fără patos, pentru că obiectivul revizuirii directivei privind detașărilor este acela de a remedia problemele pe care le-am recunoscut de când a intrat um, în uh, vigoare directiva în 1996, problema firmelor fantomă și detașărilor fictive uh, și și Curtea de Justiție uh, s-a pronunțat uh, în aceste situații și deci e momentul să facem niște Uh, clarificări. Mulțumesc raportorilor pentru raportul, care este foarte bun. Trebuie ca detașarea să fie un proces corect pentru toate părțile, și pentru lucrători, și și pentru întreprinderile corecte. Pentru că nu se poate ca unii să acționeze incorrect și eludează legea și alții să suporte consecințele. Apoi, trebuie respectate uh, negocierile colective la nivel național, de aceea s-a menționat acest lucru în raport. În ceea ce privește sectorul transporturilor, și eu sunt de părere că pentru lucrătorii noștri care sunt foarte mobili, poate că necesită alte reguli, dar nu cred că putem să acceptăm acum transportul înainte să avem o nouă directivă în acest uh, domeniu din partea Comisiei. Sigur că vor mai exista amendamente. Am discutat despre uh, aspectul transfrontalier și, în orice caz, încă o dată subliniez, e important să luăm în considerare interesele tuturor în mod corect. Mulțumesc, doamna Iazlovietska. Două minute. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Na wstępie chciałam podziękować sprawozdawczyniom za przygotowanie projektu. Mulțumesc! Mulțumesc doamnelor raportoare pentru că au pregătit acest document și știu prea bine că a redacta un raport în comun pe un subiect atât de delicat precum detașarea lucrătorilor este o provocare importantă și mă bucur că cele două raportoare nu au cedat presiunilor din afară și că nu au redus perioada aceea de detașare cu 24 de luni. De asemenea, mă bucur faptul că cele două raportoare au subliniat importanța schimbării locului în care se desfășoară în mod obișnuit activitatea sau unde se prestează serviciul respectiv. Să nu uităm că lucrătorul detașat în timpul acelor 24 de luni nu trebuie să se regăsească într-o situație de vid juridic. Nu se întâmplă așa. Din potrivă, el este supus uh, unor, uh, unui cadru legislativ cât se poate de precis. Iar ce propune Comisia uh, ar însemna, de fapt, să se supună lucrătorul unei legislații pe care el nu o cunoaște absolut deloc. Asta, bineînțeles, nu merge în sensul interesului lucrătorului respectiv. Și este chiar foarte periculos este important să înțelegem cum se calculează durata detașării și pentru lucrători și pentru angajatori și în ceea privește sarcina de realizat în timpul detașării. Bineînțeles, la un moment dat uh, trebuie să știm din ce moment se calculează cele 24 de ore. Este clar că este o ecuație pe care Comisia nu știe să o rezolve. Amendamentul 16, salariu salariu. Ce înseamnă această noțiune în acest uh, context? Uh, din ce e compus salariul? Uh, ce elemente conține el? Trebuie să înțelegem foarte bine cum se defalchează acești bani, indemnizații, sume în plus și așa mai departe. Two minutes. Frau Vorsitzende, nochmal auch von meiner Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vă mulțumesc pentru că avem posibilitatea de a avea un schimb de opinii. Sigur că fiecare poate să aibă opinia sa aici. Um, eu consider că, în principiu, este corect să avem această revizuire a directivei, pentru că ea e din anii 90. Însă am văzut în cazul directivei de punere în aplicare că noi putem să adoptăm foarte multe lucruri bune dacă statele membre nu le pun în aplicare, atunci în cele din urmă nici rezultatele nu se mai văd. O altă problemă generală este că dacă vom complica prea mult procesul detașării, atunci vom uh, aduce prejudicii liberei circulații a lucrătorilor și a serviciilor. Vreau să menționez doar două, trei puncte importante pentru mine. Una, această problematică a remunerării. Eu Aș face apel la dumneavoastră să găsim modalități de a preciza totuși lucrurile aici și pentru lucrători și pentru uh, angajați, uh, angajatori. Uh, condițiile trebuie să fie pe, pentru că numai atunci când avem o definiție uh, ușor inteligibilă, um, nu vor exista tot felul de interpretări uh, eronate și neclare. Și, de asemenea, acest, acest site uh, la nivel european este un alt uh, <laughs> subiect neclar, pentru că există uh, această pagină de internet, dar nu funcționează foarte bine și de aceea cred că ar fi bine să lămurim un pic și problema informării. Um, și încă o chestiune, timpul este foarte scurt, durata detașării. Eu cred că putem să spunem că dreptul statului primitor nu ar trebui să uh, fie aplicabil prea repede, dar indiferent câte luni vom spune că va dura detașarea, 24 de luni, 18 luni, 12 luni, um, există un moment la care uh, lucrurile pot să fie exploatate de cei cu intenții neculate. Deocamdată, datorită timpului foarte scurt, atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportoarelor care au făcut o muncă imensă și adesea ingrată. Pentru că suntem în toiul dezbaterii, aș enunța două, trei idei fundamentale. Poziția ALDE, care susține pe deplin pe doamna Jabarova, care este raportorul său din umbră, e foarte limpede în câteva puncte. Poate că există o problemă sau nu, pare totuși să fie mare această problemă de 0,4%, dar oricare ar fi soluția găsită, mă adresez comisiei și tuturor, din punctul de vedere al de această soluție nu trebuie în niciun caz să încreuneze, să pună obstacole libere circulații sau uh, libertății serviciilor. Și așa cum se prezintă lucrurile acum uh, pe hârtie, uh, nu pare să fie cazul. Insist, deci trebuie uh, eliminate orice obstacole. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că nu abordăm problema din punctul de vedere greșit. Și aș uh, emite câteva elemente complementare amendamentelor noastre. Vorbim de costuri, dar va exista întotdeauna o competiție a costului mâinii, mâinii de lucru. Uh, dacă n-ar fi așa, atunci spaniolii încă uh, uh, s-ar afla în comuna primitivă și noi uh, am fi în continuare o mare țară industrială. Sigur, vrem să combatem abuzurile. Domnul Roland a spus uh, adineauri ceva foarte clar. Au dreptul, legea o spune, să fie cazați și până la urmă sfârșesc prin a fi cazați în niște containere. Acest lucru e inacceptabil, dar asta e un abuz, un abuz al legii. Uh, Trebuie evitate uh, întreprinderile fantomă, întreprinderile care nu au producție și, de ce nu, haideți să suplimentăm controlele. Nici măcar nu vorbesc de un control la nivel european, e vorba de inspectorii muncii care trebuie să-și facă treaba și să nu mai tot aruncăm vina asupra uh, competitivității și uh, să abuzăm de uh, libertăți. Nu astfel vom rezolva problemele. Domnul Van den Kandelaar. Wel, eh, mevrouw de voorzitter, drie punten vanmorgen. Ten eerste mijn tevredenheid. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, o dimineață animată. În primul rând, vreau să-mi exprim eh, mulțumirea și apoi să fac câteva comentarii. Mă bucură faptul că că menționăm uh, totuși uh, acest concept al remunerării care înlocuiește uh, salariul minim. Um, totuși mă îngrijorează faptul că detașarea este mm, văzută în paralel cu dumpingul social de unii din Parlament. Detașarea este o opțiune legală, este un proces care nu ar trebui să fie restricționat. Și Mă tem că dacă reglementăm uh, mult prea puternic detașarea, atunci oamenii vor încerca să găsească căile uh, de eludare a legii. Deci dacă nu avem niște norme foarte clare, ușor uh, lizibile, atunci, într-adevăr, vom împinge companiile către uh, economia din umbră. Și de aceea e foarte important uh, să fim foarte atenți cum reglementăm lucrurile trebuie să fie formulat totul foarte clar, astfel încât să se poată face mai ușor controle la companii și amendamentele mele au acest uh, obiectiv de a clarifica, de a lămuri aspectele care sunt uh, încă neclare. Mulțumesc! Thank <coughs> you, uh, Madam Mulțumesc. Doamna Blinkeviciute. Yours. Ačiū, ponė pirmininkė Iš tikrųjų, kiek laiko dirbu šiame komitete Europos parlamente, tai... De când lucrez în această comisie parlamentară? Propunerile legate de această directivă au fost cele mai dificile și vreau să mulțumesc uh, coraportoarelor pentru că au făcut o muncă colosală. Mai ales pentru că aceste propuneri sunt uh, foarte sensibile pentru statele din Europa Centrală și de Est. Uh, mulți cetățeni de acolo, inclusiv din Lituania, uh, trebuie să-și caute de lucru altundeva și sigur că angajatorii, atunci când detașează lucrătorii, nu uh, plătesc salarii adecvate și nu le asigură condiții de muncă echitabile. În loc de salarii, uneori, Uh, li se plătesc diverse forme de uh, per diem, nu li se plătesc asigurări sociale sau asigurări împotriva accidentelor. Deci nu se găsește un echilibru așa încât să se evite antagonismul între vechile și mai noile state membre. Poate că ar trebui să facem presiune asupra Comisiei Europene pentru a reglementa sectorul transporturilor și condițiile de muncă ale șoferilor, ale transportatorilor. Nu cred că e un lucru ușor, deoarece eu cred că există o prăpastie între condițiile de muncă și salariile dintre diferitele state membre. Sunt încă foarte multe de făcut. Merci, Madame la Domnule Ieric. Și eu doresc să mulțumesc raportorilor pentru munca lor. Cred că se statuează asupra unei teme de interes general și, prin urmare, trebuie combinată libertatea de circulație și protecția și egalitatea lucrătorilor. Nu pot exista uh, salariați în același loc care vin din țări diferite și care să nu aibă aceeași remunerare și aceeași protecție socială, aceeași convenție colectivă de muncă. Și o temă insuficient abordată e încă și aceea a cazării acestor uh, uh lucrători care locuiesc adesea în condiții inacceptabile. Sigur, doresc și eu ca această situație a detașării să fie temporară, poate că e nevoie de flexibilitate în acest punct, dar e evident că detașarea nu poate fi decât temporară și să se evite ca acești lucrători temporari să uh, reia, să preia un nou contract, să prelungească un contract. Deci toate aceste lucruri trebuie verificate. Eu nu cred că trebuie exclus sectorul transporturilor, din mai multe motive. Există multe mize, e vorba de securitate rutieră, e vorba de mize ce țin de protecția mediului și tot ce ține de dezvoltarea transportului feroviar, dar mai există și altele. Bună oară, există mari întreprinderi uh, în Europa Occidentală care uh, utilizează subfiliale sau așa numitele întreprinderi fantomă în țările Europei de Est, tocmai pentru a căuta șoferi, transportatori, creându-se din start o uh, inegalitate. Aici trebuie legiferat, nu putem uh, lăsa să persiste astfel de practici. În fine, aș vrea să mai spun că e nevoie de un sistem de control și mă întreb dacă n-ar trebui oare să mergem um, încă și mai departe și să avem un corp de inspectori ai muncii uh, europeni. Mulțumim, spune președinta. Domnul Rochvo. Roșvar. Și eu vreau să mulțumesc raportoarelor Eh, sosesc cu oarecare întârziere, sunt un lucrător de ultimă oră și foarte rapid vreau să fac câteva observații. Ei, nu cred că există o contradicție între un nou text și uh, să spunem că implementarea textelor anterioare trebuie să continue. Deci eu nu cred că există vreo contradicție între cele două căi. E adevărat, e urgent față de cetățenii europeni uh, să oferind mai multă securitate pe această temă, care uh, ridică multe semne de întrebare și neliniști în toate statele membre. Uh, țara care m-a ales, Franța, apare adesea ca o țară care e critică sau se opune acestei directive. Uh, cum știți, e o țară care primește mulți lucrători detașați, dar de asemenea o țară care are foarte mulți lucrători a ei care sunt detașați. Deci e caricatură să se spună că Franța se opune directivei. Este evident că suntem uh, favorabili pieței unice și libertății de circulație și nu de pe o zi pe alta uh, și nu în, în, imediat după ce acest parlament a votat CETA uh, să dăm un semnal contrar acela de a ne închide noi între noi ar fi o contradicție uriașă. Acum pe text. Ce mă șochează? Și poate e un lucru care nu apare suficient în text o cheie există și aceasta e cooperarea între statele membre. Nu e suficient să trimitem uh, cartoful fierbinte statelor membre, ci e esențial ca ele să coopereze între ele. Altfel vom orbecăi și nu vom acționa în mod coerent unii și alții. Da, cred eu că e vorba de un termen maxim, dar trebuie clarificată definirea remunerării față de textul propus și, în fine, în ce privește sectorul transportului internațional, în ce mă privește, opinia mea încă nu e definitivă. Iar dacă uh, transporturile trebuie să figureze în acest text, atunci trebuie ca redactarea să, uh, fie, uh, să reflecte mai multă precizie, mai multă claritate. Mulțumesc! Pani Przewodnicząca, ja się odniosę do propozycji. Domnul Slotowski. Am să abordez propunerea Comisiei. Eu cred că se încearcă construirea unei cortine de fier care nu va putea fi uh, traversată de întreprinderile din noile state membre. Dacă această propunere a Comisiei vizează combaterea abuzurilor, atunci directiva nu este una adaptată. Pur și simplu, victimele vor fi IMM-urile, care adesea uh, au dificultăți în a obține beneficii. Și le-am, uh, le-am luat, de fapt, instrumentele ce le permit să fie competitive și le-am aduce în pragul falimentului. Iată de ce eu cred că propunerea e nocivă pentru piața comună și cred că limitarea uh, serviciilor propusă nu e justificată. Eu cred că foarte multe țări au protestat deja, au subliniat erorile ce apar în text și propunerile nu fac decât să înrăutățească situația în loc să o amelioreze. Mulțumesc. Un minut, uh, domnule Hoc, pentru că ați mai luat cuvântul deja. Mulțumesc. Uh, directiva care spune remunerarea egală pentru muncă egală, e un lucru foarte bun, dar acestea sunt cuvinte pe hârtie și poate că în viitor vom găsi soluții bune. Dar astăzi propunerea uh, se limitează la a construi un zid între Europa de Est și cea de Vest. Tare mă tem că deschidem o cutie a Pandorei, că uh, vom aduce prejudicii pieței lucrătorii din țările din Est reprezintă doar 0,1% uh, din forța de muncă a Europei Occidentale. Cum putem astfel batjocorii principiul subsidiarității? Multe state membre au protestat. De ce nu ținem seama de asta? De ce deformăm această idee a detașării lucrătorilor? Uniunea Europeană ar trebui să combată munca ilegală Asta trebuie să uh, fie în centrul atenției noastre. Această directivă nu face decât să propună o viziune protecționistă. Această propunere arată că cel puternic câștigă întotdeauna. Domnul Man, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, am ajuns târziu pentru că pregătim uh, o călătorie în Mexic cu delegația privind uh, relațiile cu Mexicul și toată lumea înțelege cât de important este acest moment în care trebuie să ne uh, exprimăm solidaritatea cu poporul mexican. Uh, două chestiuni vreau să discut. Prima, uh, așa numitul principiu uh, a clauzei, clauza situației cele mai privilegiate și mi s-a spus că contravine um, unor dispoziții din um, uh, Roma 1. Dragi colege, eu cred că ar putea să fie util să facem o, să aducem o adăugire acestei propuneri. Să spunem eventual dacă uh, nu, uh, niciuna dintre părți nu contestă uh, situația în funcție de dreptul național. Și în al doilea rând, cred că este sigur, vrem să combatem ilegalitatea în țara mea, Germania, um, um, normele și procedurile sunt mult mai stricte decât în alte țări, dar este bine să se creeze uh, un uh, teren echitabil um, și tratament egal peste tot. Mulțumesc că s-a răspuns la îngrijorările uh, exprimate data trecută. Uh, în amendamentele 4 și 21 uh, um, apar aceste uh, contracte colective reprezentative. Bun. Mm, juriștii îmi spun că este un concept juridic nou care nu a fost încă definit. Care este poziția voastră, dragi colegi raportoare? Și mă bucur foarte mult că vă ocupați de acest uh, dosar și vă mulțumesc pentru transparență și deschidere. Am avut întotdeauna uh, dialoguri uh, bilaterale și mă bucur că avem această dezbatere. Era momentul. Mulțumesc. Două minute acum pentru domnul Brock. Mulțumesc. Doar câteva observații. Vreau să mulțumesc și eu raportoarelor. Atunci când văd că reprezentanții ai anumitor țări, mai ales din Europa Centrală și de Est, că e vorba de închidere, eu cred că trebuie să ne fie tuturor clar. Europa nu este un instrument de reglementare a drepturilor sociale și ale pieței muncii și ale contractelor colective. Europa nu este un instrument pentru subminarea acestora, ci Europa nu este un motiv ca și pentru ca în aceste domenii sau în anumite regiuni sau țări condițiile să se înrăutățească. Nu, din potrivă, Europa este instrumentul care vine în ajutor, care vine să protejeze uh, lucrătorii în țara de primire, dar și uh, pentru companiile care i-au detașat. Deci nu contează care este țara de detașare și țara de primire, condiții trebuie să fie egale. În țara mea, privind situația, văd foarte mulți conducători de camioane care își petrec weekendul în camion, uh, undeva într-o parcare, în niște condiții îngrozitoare. Și primesc uh, un, un salariu um, care sigur că nu, nu justifică această situație. Și sigur că vor totuși să facă acest lucru pentru că pot să câștige astfel mai mult, dar condițiile în care trăiesc lucrătorii din alte țări nu reprezintă drumul social prin care Europa trebuie să-și crească competitivitatea. Trebuie să existe alte căi. Mulțumesc. Madame Deli. Mulțumesc, doamna Deli. Este Karima Deli în sală? Nu? Atunci dăm cuvântul domnului Auristin. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că nu e adecvat să vorbim mereu de est și vest. Pentru că și estul <laughs> e foarte diferit în sine în Estonia, în bună oară, totul se leagă de relațiile cu Finlanda. Și acolo nu avem uh, problemele pe care le citați, acolo avem o cooperare foarte bună, inclusiv cu sindicatele. Uh, dar există o altă problemă pe care mi se cere să o subliniez. E această temă a contractelor colective de muncă și a arielor de aplicare mai vaste. Dacă oamenii văd acest lanț întreg, uh, Uh, lucrurile devin mult mai puțin transparente. Practic, acordurile devin universale și companiile noastre găsesc dificil să uh, primească toate informațiile despre aceste acorduri colective. Deci e vorba de uh, reguli foarte stricte pentru acele companii pentru a deschide puțin uh, marja condițiilor lor companiile mari, cum știm, nu sunt foarte deschise, iar pentru uh, uh, cetățenii noștri e foarte greu să obțină informațiile de care au nevoie. Thank you. Mr. Funtulis. Domnul Funtulis. Două minute, vă rog. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απόσπαση σαν ειδική μορφή απασχόλησης στηρίζεται αρχικά... Mulțumesc. Sigur, detașarea lucrătorilor se bazează pe libertatea de a oferi servicii și e un instrument uh, foarte util, uh, iar potrivit Comisiei, uh, acest instrument reprezintă 43% din întreaga muncă prestată și, prin urmare, e foarte important și ca volum de remunerare e uh, un element ce trebuie subliniat. Noi trebuie să apărăm uh, remunerarea lucrătorilor detașați. Trebuie să există o plată egală și ei nu trebuie să manipulați în așa fel încât uh, marile companii să facă profituri tot mai mari. Deci trebuie să ne întrebăm vor primi aceeași remunerare acești lucrători dacă sunt detașați sau dar nu cumva nu facem decât să ajutăm din nou profiturile marilor companii? Cine îi va proteja pe lucrători, mai ales în condițiile de uh, criză pe care le traversăm? Statele membre uh, vor interveni sau nu? Tak fordi, tak for det, fru formand. Det her er jo et meget... Christensen, mulțumesc, doamnă președinte. Este un subiect foarte delicat și trebuie să avem grijă să nu ajungem la situația în care există un conflict est-vest. Cred că doamnele raportor au uh, creat un echilibru bun în raportul lor și și știu că e un subiect uh, dificil. Ideea aici nu este de a exclude forța de muncă din anumite domenii, ci e vorba de protejarea lucrătorilor care vin în anumite țări. Așa cum a spus domnul Thomas Mann și alți colegi, trebuie să protejăm lucrătorii care vin și trebuie să lucreze, să aibă aceleași condiții de lucru ca și lucrătorii locali. vin lucrători într-o anumită țară, se stabilesc acolo, plătesc uh, impozite și așa mai departe, aici nu este nicio problemă. Ei respectă legea și sunt plătiți uh, ca și lucrătorii din statul respectiv. Însă, dacă ne uităm la forța de muncă migratoare, e foarte greu ca țările să țină uh, sub control uh, toate aceste fluxuri și situația lucrătorilor. De aceea trebuie să existe niște norme care să fie puse în aplicare pentru a ne asigura că acești lucrători beneficiază de aceleași condiții ca lucrătorii locali, deci din țara gazdă. Um, deci nu e ideea de a exclude pe cineva din anumite zone. E vorba de concurență loială între întreprinderi și între lucrători. Mulțumesc! Karima Deli, văd că nu e aici. Doamna Dlabaiova, doriți să mai interveniți o dată. Mulțumesc, dar foarte pe scurt să vorbesc cehă. Uh, și cum rzi, že jsem na začátku abychom... Îmi pare puțin rău că la început am făcut apel la toată lumea să se asculte reciproc. Se pare că nu așa stau lucrurile. Aici lucrurile nu sunt în alb și negru. Am discutat despre condițiile de lucru, de cazare și despre abuzuri, dar ne-am concentrat asupra aspectelor negative doar pe când procesul detașării lucrătorilor și libera circulație a serviciilor sunt în sine fenomene pozitive. Vor exista întotdeauna niște oameni care nu vor respecta regulile și vor găsi modalități de a le eluda. Dar dacă vrem să uh, reglementăm lucrurile prin uh, proceduri administrative, atunci îi vom pedepsi pe cei care respectă uh, regulile și oricum nu vom ajunge la cei care nu respectă regulile. Sigur că trebuie să ascultăm pe toată lumea, dar prin uh, înăsprirea normelor nu vom îmbunătăți situația. Haideți să privim aspectele pozitive și cele negative. Fac apel la dumneavoastră încă o dată, pentru că se pare că discutăm despre două chestiuni diferite și nu e vorba doar de o falie între est și vest, ci uh, e vorba de cine lucrează într-o companie privată și cine nu. Haideți să ne ascultăm unii pe alții, pentru că dacă nu, nu vom face progrese. Doamna președinte, mulțumesc. Vreau să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând vreau să mulțumesc și eu celor două raportoare, doamna Iongheriu și doamna Moran Chartier. Ați făcut o treabă excelentă până acum și acum este obligația noastră a tuturor să ne asigurăm că nu rămân doar niște cuvinte scrise pe hârtie, ci că vor face o schimbare în sistem, că vor arăta, că vor da rezultate în cele din urmă. Cred că este o bună um, idee și cea de a, ex, de a um, extinde temeiul juridic, astfel încât detașarea lucrătorilor să fie tratată în sistemul juridic în modul în care a fost uh, gândită inițial. Și asta se referă la drepturile lucrătorilor, nu doar la piața internă. Asta trebuie să fie foarte clar. Pentru că așa a fost uh, menită inițial această legislație înainte să fie blocată de un stat membru și dacă am fi avut de la un bun început un temei juridic mai amplu, nu am avea problemele pe care le avem astăzi uh, și mă refer la uh, cazurile Viking și Laval. Da, clar că remunerarea trebuie să fie uh, definită prin legislație națională, în practică, asta cred că ar rezolva o serie mm, mm, largă de probleme. Am vrut să adaug acest lucru pentru că și eu am lucrat mult în ultimii 10-15 ani în uh, activitatea mea politică pe această chestiune și cred că ați făcut o muncă excelentă și sper că vom reuși să uh, Uh, votăm această propunere fără să divizăm conservatorii din uh, vest și din est, ci pentru că e o propunere bună pentru proiectul european și pentru foarte mulți oameni care lucrează în Europa. Cu acestea, poate că vă doriți acum să luați cuvântul uh, în încheiere. Dacă considerați că nu aveți nevoie de tot timpul rămas, poate că am putea să uh, acordăm câteva minute și reprezentantului comisiei, domnul Pereira, sau nu? Vă rog, dacă ați putea pe scurt să comentați aceste chestiuni și apoi am să dau cuvântul uh, înapoi raportarelor. Vă rog. Madame la Présidente, euh, merci de me donner la parole. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați cuvântul. O să mă marginez la câteva observații. O să încep cu lucruri cât se poate de evidente, de care totuși trebuie să fie precizate. În primul rând, nu directiva a creat fenomenul detașării, așa cum s-a spus aici. Nu, detașarea este o consecință a prestării de servicii și înainte de 96, înainte de ado- a, adoptarea directivei, a existat detașarea. Deci nu directiva a creat acest fenomen și atunci abrogarea directivei poate să aibă consecințe asupra mobilității lucrătorilor, pentru că aici vorbim despre una dintre cele patru libertăți fundamentale. Aș mai spune ceva pentru a adăuga la cele spuse de membrii dumneavoastră? Libera, cir- libera circulație uh, a lucrătorilor este forma clasică de uh, mobilitate a forței de muncă, iar detașarea este doar ceva specific. Uh, uh, articolul 45, 45 din tratate vorbește despre egalitatea de tratament a uh, lucrătorilor între țara gazdă și țara de detașare. Directiva are o altă valență și cât privește domeniul său de aplicare, trebuie spus că, da, directiva din 96 se aplică tuturor sectoarelor de activitate. Se spune asta foarte clar în directivă, cu excepția uh, Uh, marinei comerciale. Acum trebuie să știm dacă transportul este în directivă sau nu este în directivă. Uh, considerentul 10 din propunerea sa, Comisia a spus, bineînțeles, că sectorul rutier este unul aparte și probabil că trebuie să se facă aici niște ajustări. Comisia a spus acest lucru. Între timp, uh, pot să vă spun că dacă este să vorbim despre aplicarea sectorului, ă, la sectorul rutier ă, directivei, lucrurile sunt clare, în condițiile în care există detașarea, așa cum se întâmplă uh, și în alte sectoare. Transportul internațional nu înseamnă neapărat detașare. Un camion poate să tranziteze teritoriul unui stat membru cu marfă sau fără marfă, uh, contează ce activitate are acest uh, camion, nu înseamnă neapărat că este detașare. În orice caz, sectorul este acoperit ca atare de directivă și Comisia a recunoscut că e nevoie de niște modificări, niște ajustări, niște clarificări și asta în principal în pachetul rutier care, dacă nu mă șel, uh, va parveni uh, la sfârșitul acestui semestru. Aș mai spune un lucru. E nevoie de certitudine juridică în acest sector întreprindere, această firmele, lucrătorii trebuie să știe ce reguli se aplică și așa mai departe. Într-adevăr, în această perspectivă, directiva din 96 nu este ideală și nu e foarte performantă. Noțiunea de plată minimă, remunerare minimă, uh, minimum rates pay, nu este deloc ceva clar. Într-adevăr, și jurisprudența Curții de Justiție s-a exprimat în acest sens, dar am discutat și cu Inspecția Muncii din mai multe state membre și se pare că pe teren, în practică, în țările de primire, inspectorii, inspectorii muncii vorbesc că remunerarea minimă ar însemna un salariu minim, ceea ce nu spune directiva ca atare și nici Curtea de Justiție. Dar cum există uh, diferite definiții sau nu în statul, uh, în diferite state membre, atunci lucrurile, bineînțeles, duc la confuzie. În, în Franța avem, de pildă, noțiunea de salariu minim, nu în alte țări. Deci, este clar că, în perspectiva certitudinii juridice, noțiunea de salariu este totuși mai clară, pe când remunerarea Uh, reprezintă o serie întreagă de elemente care devin obligatorii pentru statul membru de uh, primire. Pentru lucrătorii locali, statul membru, bineînțeles, știe foarte clar la ce se angajează și ce trebuie să primească lucrătorul respectiv. Și dacă este să ne referim la un acord colectiv într-un sector sau altul, Trebuie văzut în ce măsură remunerarea respectivă este obligatorie sau nu. Nu este simplu acest lucru și atunci eu cred că Comisia vine cu o propunere mai clară care va facilita și ușura uh, uh, inspecția muncii în țările de primire. Acum, din punct de vedere politic, puteți să vorbiți despre caracterul său echitabil, dar ca și claritate, eu cred că aici se face totuși lumină. O ultimă observație, poate m-am lungit prea mult în ceea ce privește acele linii roșii peste care nu se trece. Una dintre acestea o reprezintă, bineînțeles, faptul că se impune firmelor care detașează niște reguli care nu se impun firmelor locale. Și eu cred că asta contravine temeiul juridic din propunere, ar fi contrar și scopului general al directivei și ar fi contrar și tratatelor. Dacă se aplică reguli de acord colectiv care nu sunt aplicabile în mod general și care nu se aplică tuturor întreprinderilor din țara respectivă, din sectorul respectiv, ar putea să fie percepută ca o discriminare uh, negativă în raport cu uh, ce regim au uh, firmele băștinașe. Deci asta reprezintă un, uh, o îndoială care se strecoară în uh, directivă. Apoi mai mulți colegi au vorbit despre Eh, o mai bună eh, definiție aici. Atrag atenția asupra faptului că în directiva din 96 ehm, și mă întorc aici la remunerare versus salariu, în orice caz, aceste definiții trebuie să fie definite în funcție de situația din eh, țara de primire. Eu cred că nu ne putem uh, depăși competențele și să spunem noi într-o directivă europeană care să fie rata minimă de mm, remunerare în uh, țara de primire. Nu vrem să cădem în această capcană și nu vrem să înfrângem principiul subsidiarității. Într-adevăr, textul poate fi în continuare ajustat dar definiția respectivă oricum trebuie să revină ca și competența statului membru care primește lucrătorii respectiv. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnelor raportor. Will you start, Madame Moran, Madame Jungerius and then Moran Shati? And... Începeți dumneavoastră, doamnă Jungerius? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor colegilor pentru această dezbatere. Într-adevăr, o dezbatere care suscită și uh, emoții. Pentru că uh, libertatea de circulație uh, este obiectul dezbaterilor uh, animate în majoritatea statelor membre, dar cred că e momentul să facem progrese. Asta ne dorim noi. De asemenea, trebuie să lăsăm deoparte toate emoțiile și să analizăm um, ce se întâmplă în sistem, care sunt lacunele și ce fel de obiective vrem să atingem pe piața muncii. Pentru mine este clar și sunt sigură și pentru Elizabeth aproape toți colegii, de fapt, uh, au, uh, au subliniat că pe lângă libertatea de mișcare a serviciilor și libertatea de mișcare a cetățenilor, a lucrătorilor este un uh, principiu de bază foarte important în Uniunea Europeană. Și în nume personal pot să vă spun că Uh, libera circulație este unul dintre drepturile lucrătorilor. O să susțin acest lucru în orice dezbatere. Un, este un drept al lucrătorilor pe care trebuie să-l apărăm. Și dacă știm că suntem cu toții uniți în dorința de a proteja aceste uh, libertăți de bază în Uniunea Europeană pentru întreprinderi, dar și pentru lucrători, atunci e important să analizăm situația, să vedem care este directiva inițială, cum a evoluat situația între timp și ce noi mod, răspunsuri mai moderne putem să găsim la problemele care au apărut pe piața muncii. Mă bucur um, că am putut auzi reacția Comisiei pe anumite chestiuni, pentru că notasem și pentru mine este important, uh, așa cum uh, mulți colegi au cerut, o definiție a remunerării. Dar, pentru noi ar trebui să fie foarte clar, remunerarea este definită de către statele membre. Și am uh, menționat acest lucru într-unul dintre amendamentele la propunerea Comisiei. Poate că se poate formula mai bine, dar remunerarea este definită de statele membre. Asta e important de reținut. Și înțeleg că există un document al Comisiei mm, destinat Consiliului, dacă bine am înțeles, poate că ar fi util pentru colegii care caută o definiție a remunerării. În orice caz, e clar că remunerarea va fi definită de către statele membre. Așa cum mai mulți colegi au, uh, uh, s-au referit la cazare și eu mă gândesc la acest aspect, mă gândesc să depun amendamente pentru a a preciza foarte clar că pentru un lucrător detașat E bine, acești lucrați nu ar trebui să plătească um, costurile de cazare, de masă și de călătorie din salariul lor. Acestea ar trebui să le fie acoperite. Și vom încerca să ne ocupăm de acest punct în următoarea etapă a raportului. Și Ceea ce s-a spus despre transport, aș fi spus și eu. Această directivă acoperă toate sectoarele, cu excepția transporturilor maritime. Și sigur că și eu m-aș fi bucurat uh, dacă ar fi fost foarte clare propunerile comisiei uh, cu privire la uh, lucrătorii de, la forța de muncă cu înaltă mobilitate pentru a ști cum să reacționăm și care vor fi reacțiile Consiliului, dar atâta vreme cât aceste chestiuni încă nu sunt clare și vor apărea pe viitor, cred că ar trebui să încercăm să clarificăm lucrurile noi aici și acum, și anume că dacă nu apar un set de regulamente pentru forța uh, de muncă de înaltă mobilitate, trebuie să-i protejăm și pe aceștia. A fost o dezbatere uh, constructivă și interesantă și aștept propunerile colegilor pentru a îmbunătăți acest raport, pentru că asta este dorința noastră, să fie un raport care să funcționeze bine în, practic, în practică și care să, fie, să aibă o susținere amplă. Uh, și în uh, comisie și și în plenară. Da, îmi plac emoțiile uh, din când în când. În același timp îmi place să existe niște dezbateri de principiu din când în când, dar cred că pentru acest dosar este foarte important să ne păstrăm mintea limpede și inima caldă și să mergem înainte. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Moran Chartier. Aveți cuvântul. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte primul rând vreau să mulțumesc lui Agnes Jungerius, împreună cu care am lucrat din răsputeri pentru a eșafoda acest raport. Da, am discutat între noi pentru că facem parte din două grupuri politice diferite, dar iată, e vorba de un prim pas înainte când vine vorba de consolidarea sau construcția unei uh, viziuni comune asupra ce putem să facem pentru a rezolva problema detașării. Bineînțeles că mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și vreau să le spun că, bineînțeles, ușa noastră rămâne mereu deschisă dacă doresc să aprofundăm anumite aspecte ale dezbaterii în tet-a-tet. -tet. Noi avem toată hotărârea de a avea un text uh, solid până la, uh, punct, până la capăt. Toate grupurile politice trebuie să înțeleagă răspunderea care le revine. Nu avem voie să uh, ratăm acest demers. Vă mulțumesc și, tu, mulțumesc și tuturor colegilor care au participat la dezbatere, pentru că rare ori apar atâția colegi dorniți să își aducă uh, contribuția, să ne arate care este viziunea lor, viziunea țărilor lor, când vine vorba de un astfel de subiect. Ce am de spus? În primul rând, această nouă directivă vizează lucrătorii detașați și nu celelalte tipuri de lucrători. Lucrătorii detașați, adică nu vorbim despre medici, de pildă. Medicii au uh, o practică liberală, independentă și ei nu intră în această directivă. Deci ne concentrăm pe acest subiect și asta ne va da un gaj de reușită. Apoi, al doilea punct foarte complicat. Atenție la statistici. Știu că atunci când se face un raport între numărul de lucrători detașați uh, în raport deci cu lucrătorii în general, proporția este foarte mică. Se spune lucrătorii detașați nu sunt numeroși, să nu ne atingem de această categorie în Europa. Însă, atenție, vorba de statistici. Marea problemă este că numărul de lucrători detașați variază foarte mult în funcție de sectoarele de activitate pe care le vizăm. Principalele sectoare vizate, așadar, construcțiile, agricultura, uh, transportul. Ei bine, pentru aceste sectoare, statisticile pe care le-am menționat nu mai valorează absolut nimic. Așadar, să nu credeți că experții respectiv sunt neapărat uh, și onești. Eu m-am plecat mult asupra acestor subiecte și pot să vă spun că oricum, mie îmi place ca o analiză să fie precisă. Al treilea aspect. Noi am dorit să respectăm pe cât posibil subsidiaritatea statelor membre când vine vorba de fixarea acelor uh, remunerări. Și accept pe deplin ce a spus și Comisia și Agnes. Într-adevăr, termenul acesta, remunerare Uh, ne este mai puțin cunoscut, e adevărat, dar din punct de vedere juridic el este foarte bine definit și cât se poate de clar. Și știm foarte clar și ce înseamnă asta. Așadar, dragi, dragi colegi, dacă aveți nevoie de mai multe informații de tip juridic pe acest subiect, suntem gata să vi le transmitem. În orice caz, nu vom reuși să facem absolut nimic dacă părăsim logica aceasta europeană și dacă ne plasăm uh, într-un război între vest și est, nu este ceea ce îmi doresc, nu este spiritul în care lucrez, nu este voința pe care mi-o asum și nu aș vrea ca asta să marcheze cumva lucrările noastre. Vă spun cât se poate de cinstit că am înțeles și cunosc perfect că situațiile variază foarte mult între diferite țări, diferite uh, sectoare, între diferite firme, între estul și vestul uh, continentului, dar să nu fim schematici, să nu fim cu ochelari uh, de cal și să nu fim dogmatici. Vă rog frumos activitatea noastră trebuie să fie în permanență călăuzită de spiritul european. Nu vreau să reiau diferitele aspecte pe care le-a menționat Agnes. Câteva adăugiri, dacă îmi permiteți. Există anumite prejudecăți. De pildă când vine vorba de detașarea în cascadă. Lucrătorul, agenția interimară, ă, țara de primire asta este cu siguranță praf în ochi. Nu mai înțelegem nimic și nu se mai pot face niciun fel de controle și inspecții, așa cum Danuta a dorit să le vadă să, figurând în directiva sa de punere în aplicare. Deci asta este foarte clar, nu mai dorim astfel de practici de detașare uh, în cascadă, cum se numește ea. Apoi, nu vom construi uh, Europa dacă sacrificăm uh, valorile europene. Îi avem pe toți tinerii noștri Erasmus. Sunt obișnuiți să se ducă în Europa, să studieze în Europa peste tot. Avem, deci, oameni care uh, se orientează spre viitor. Nu trebuie să fim noi cei care uh, rămânem tributari trecutului. Apoi vreau să vă spun că ne pregătim pentru Europa și pilonul său social și că 2019 miza electorală din acel an va fi tocmai Europa socială și mi-aș dori ca împreună să ne aducem contribuția fiecare la această Europa a viitorului, această Europa a cetățenilor săi. În sfârșit, Agnes și cu mine am hotărât un lucru, doamnă președinte, și anume ca raportul nostru să vă ofere o capacitate legislativă. Nu suntem obligate, dar veți ști cu siguranță ce am făcut pentru a pregăti acest raport, cu cine ne-am întâlnit, cu lobbyurile, cu sindicatele, cu sectoarele. Veți avea totul uh, cartografiat și veți înțelege foarte bine culisele uh, activității noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you for this one short... Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Un, o ultimă intervenție scurtă, scurtă din partea doamnei Jazlowiecka. No, no, no, e, e, ponieważ ja mam nadzieję, Elizabeth, że to jest tylko złe tłumaczenie, ale... Foarte pe scurt. A intervenit o eroare. Însă, dacă am înțeles eu bine, ai spus că Atunci când ai lucrat pe tema acestei directive, eu am avut observații eh, vizând detașarea în cascadă. Ei bine, eu nu am înțeles prea bine aceste aspecte. Merci, Madame la Présidente. Danuta, je n'ai... Danuta, nu am spus asta. Eu am spus că doream să nu mai existe o detașare în, casa, în cascadă situații în care să nu știm ce lege a muncii se va aplica respectivului lucrător. Iată de ce în proiectul nostru spuneam, în cazul unei detașări în cascadă, lucrurile trebuie să fie limpezi. Anume, legea țării de primire e cea care trebuie aplicată. Nu legea țării agenției de interim sau mai știu eu ce. Țara de primire. De aceea am făcut referire la directiva ta, Danuta, am spus că tu doreai să existe controle pentru ca directiva ta să fie pusă în aplicare, iar noi, în amonte, să putem defini elementele, termenii controlului respectiv. Iată explicația. Ai înțeles acum? Mulțumesc! Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, na poprzedniej kiedy... Doamnă președinte, în ședința anterioară, atunci când am cerut amânarea dezbaterii ca să avem timp suficient pentru a discuta, am propus trei minute pentru fiecare. Dumneavoastră ați modificat acest uh, timp dedicat fiecărui membru al comisiei noastre. Dacă doriți să modificați acest timp de vorbire, v-aș ruga să ne semnalați acest lucru înainte de ședință. Nu am primit informația potrivit care uh, timpul de vorbire va fi atât de scurt. face, um, uh, uh um, Da, mulțumesc pentru observație. Dar cred că avem o poziție comună că cu toții dorim să îl ascultăm uh, pe domnul Trudeau, care va vorbi în plenară și de aceea intervenție fără microfon din sală. Președinta, cred că dacă aceasta este dorința majorității membrilor comisiei, vom putea să revenim um, în reuniunile noastre obișnuite. Termenul pentru amendamente este 28 februarie la prânz. Examinarea amendamentelor 22-23 martie, adoptarea sperăm pe 12 13 iulie la Comisia pentru Ocupare. Vă mulțumesc pentru prezență.